punctul următor de pe ordinea de zi. Între timp, pentru toți cei care sunt interesați, la meciul Franța-Germania de fotbal, scorul e 0 la 0. Următorul punct de pe ordinea de zi este declarația Comisiei pentru utilizarea denumirilor tradiționale pentru vinurile din SUA și îi dau cuvântul din nou în numele Comisiei direct domnului Șemeta. Mr. President, honorable Domnule președinte, domnilor și domnilor, folosirea unor termeni tradiționali de descriere a vinului este o practică obișnuită în Uniunea Europeană. După reforma vinului din 2008, cadrul comun a stabilit regulile în ceea ce privește recunoașterea, protecția și folosirea acestor termeni obișnuiți, tradiționali. S-a stabilit o nouă procedură pentru a consolida protecția. Această procedură afectează atât Uniunea Europeană cât și țările terțe în ceea ce privește vinul care este comercializat în Uniunea Europeană. A existat uh, scepticism la nivelul politicilor uh, europene uh, din partea um, Statelor Unite și aici s-au manifestat în critici în egală măsură. Acordul uh, vinicol din 2006 uh, a constituit uh, prima formalizare a relațiilor din între Uniunea Europeană și um, Statele Unite. În acest sens, termenul chateau pentru vinurile importate în Uniunea Europeană a fost oficializat. perioada de tranziție de trei ani a fost permisă vinurilor americane în ceea ce privește folosirea termenilor uh, europeni, cum ar fi chateau, la nivelul comercializării. Acum a, expi- a expirat această perioadă, în martie 2009. În iunie 2010, cele mai importante două asociații uh, uh, vitivinicole din, Am- din America au solicitat recunoașterea termenului chateau în Europa ca termen care să desemneze uh, uh, vinurile americane importate în Uniunea Europeană. Luxem- uh, Luxemburgul, Chile și Canada, precum și, și Italia, folosesc acest, acest termen, dar nu dar termenul nu este identic uh, cu cel pentru statele membre. Franța s-a opus recunoașterii termenului, spunând că condițiile de folosire a termenului chateau propuse de uh, americani iar induce în eroare pe consumatorii francezi. Comisia își dă seama că acest subiect este delicat și evaluează în continuare această situație, o va face atât timp cât este necesar pentru a efectua o analiză aprofundată. Mulțumesc, domnule comisar. Trecem la vorbitori în numele grupurilor. Mai întâi dau cuvântul în numele PPE, doamnei Luling. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, iată-ne din nou aici pentru a apăra filiera vitivinicolă europeană și patrimoniul și tradițiile noastre, proprietatea noastră intelectuală. Pe scurt, un sector în care Europa este încă uh, Um, campion uh, la producție și export. Există vinurile roze, uh, apoi marile plantații, iar de această dată Comisia uh, trebuie să înțeleagă că nu se mai pune problema să se abuzeze la nesfârșit pe viață de către Statele Unite de mențiunile tradiționale Chateau Eclos pentru vinurile lor comercializate pe teritoriul Uniunii Europene. Niciodată, domnule comisar, din câteva motive de politică de comerț exterior. Nu puteți uh, să faceți concesii statel Statelor Unite pentru a pereniza utilizarea abuzivă a apelațiilor noastre de origine, creând astfel o distorsionare a concurenței uh, în uh, detrimentul vinurilor de calitate europene. De altfel, ignorați o condiție sine qua non uh, a definiției juridice comune a termenului chateau, care nu este îndeplinită. Și atunci, de ce a publicat Comisia în jurnalul oficial o definiție care nu corespunde deloc celei publicate în 2009 de către uh, partea americană? Știu că dreptul uh, comunitar uh, permite recunoașterea uh, unei reglementări a unei organizații profesionale dintr-o țară terță. Totuși, trebuie să fie consecventă și serioasă. Și lucrurile nu stau așa aici. Știu, domnule comisar, că nu este plăcut să o înlocuiți pe colega dumneavoastră, uh, pentru că este un subiect tehnic, dar și foarte politic. Așa că vă rog uh, să-i transmiteți mesajul comisarului uh, Cioloș. Trebuie să încetăm să recidivăm în această problemă. Mulțumesc. Uh, cu mare cuvântul în numele și de domnul De Castro. Presidente, comisario, onorevoli colleghi Stimate domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, ocazia de astăzi este una pe, foarte bună pentru a aborda cu angajament o temă extrem de strategică în domeniul politicii agricole comune, și anume cea a protecției produ- produselor agroalimentare din Europa. Într-o perioadă în care se registrează din ce în ce mai mult fenomene răspândite de uh, falsificarea produselor certificate, propunerea de regulament de autorizare a termenilor tradiționale, termenilor chateau, de exemplu pentru vinurile produse în Statele Unite și comercializate pe piața comunitară, este extrem de îngrijorătoare și în același timp este foarte șocant că se întâmplă așa. Este evident, domnule comisar, că ne confruntăm cu anumite practici comerciale care riscă să inducă în eroare, în primul rând, consumatorii finali în momentul în care își fac cumpărăturile și, pe de altă parte, riscă să aibă și consecințe negative cu caracter economic și social pentru operatorii din domeniul productiv, în domeniul vinurilor. Riscul uh, de a folosi cuvintele chateau și clo în acest fel este foarte mare, pentru că pune în pericol întregul patrimoniu european uh, de denumire certificată, controlată. Există și prosecco și șampanie falsă și alte produse. Avem tot felul de produse foarte bune pentru care ne invidiază întreaga lume. Avem Trebuie însă să le apărăm cu toată puterea pentru că aceste produse sunt uh, protejate din, prin definiție. În ceea ce privește acordul din 2006 cu Statele Unite, aceasta uh, a dus la o suspendare în 2009 a um, folosirii a, acordului de folosire a uh, numelor tradiționale de către aceste firme. În ceea ce privește protecția și uh, dispozițiile pentru pre- piața um, vinurilor, care a fost în vigoare până acum și până, în, până în 2008, trebuie să știm că am făcut eforturi pentru a putea uh, păstra aceste standarde și a, chiar aici, în acest uh, hemiciclu, și nu trebuie să permitem uzurparea în continuare a produselor europene certificate. Toate aceste eforturi s-ar putea să se piardă și pentru producători trebuie, uh, s-ar putea ca aceștia să rămână în afara uh, sistemului Um, care ar putea să-i scoată și de pe piața competiției, concurenței. Așadar, domnule comisar, suntem aici pentru a putea cere comisiei din nou, încă o dată, să ne garanteze o piață mai transparentă care să se orienteze după principiul de reciprocitate în ceea ce privește regulile comerciale, pentru a putea favoriza o mai bună convergență la nivel internațional a standardelor calitative care se aplică în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule președinte. Herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Acum, următoarea vorbitoare, un minut și jumătate în numele ALDE, doamna Grisbeck. Mulțumesc, domnule președinte, estimați colegi. După cartoful Lampora, după uh, modif- um, produsele modificate genetic, uh, ce ce ne propune Comisia? Se actualizează discuțiile despre autorizarea unor producători americani, în cazul acesta, de a utiliza uh, termenii Chateau și Clo pentru comercializarea vinurilor lor. Eu uh, sunt franțuzaică, dar, așa cum s-a spus, vinurile nu sunt uh, o specificitate franceză. Mai avem în Europa terenuri viticole istorice, unele extrem de importante, fiindcă sunt rezultatul unei tradiții îndelungate, bogate, de cunoaștere, uh, Chateau pentru Baudelaire, Clos pentru Burgonie, sunt cunoscute în lumea întreagă și sunt sinonime ale calității vinului. Dar așa cum a spus Astrid, sunt sinonime cu patrimoniul și teritoriul european, caracterul local european. Bineînțeles, înțelegem de ce doresc Statele Unite să folosesc aceste, acești termeni care aduc vinurilor lor uh, Uh, faimă, faimă clădită de-a lungul secolelor. Dar o astfel de autorizare ar avea consecințe dacă nu ar exista condiții de, identice de reciprocitate pentru producție. Și așa cum s-a spus, uh, ar interveni uh, riscul de înșelătorie. Uh, i-am uh, înșela pe consumator, ceea ce este inacceptabil. Bineînțeles, nu le putem uh, interzice americanilor sau cilienilor să folosească termenul șato sau clo, dar trebuie să exprime o realitate. Deci, haideți să nu lăsăm de izbeliște patrimoniul și moștenirea noastră și să uh, ne revenim la, la realitate. Dragi colegi, și mie îmi pasă foarte mult de tema vinului, dar nu mă obligați, vă rog, să vă tai microfonul. Are cuvântul în numele GUE acum domnul Ferreira. Obrigat. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. După lovitura, reforma OCM a vinului pentru Portugalia, iată că se prefigurează noi amenințări. Ca și cum n-ar fi fost suficient uh, situația dramatică din regiunea Douro, unde foarte mulți cultivatori de vin nu reușesc nici măcar să-și plătească costul recoltei. Iată, acum uh, se dă încă o lovitură uh, veniturilor lor prin aceste, acești termeni, cum ar fi uh, toni și așa mai departe, pentru vinul de Porto. Acestea sunt, uh, este o lovitură adusă acordurilor, deciziilor uh, din instanță din acest domeniu și dacă am accepta acest lucru, am uh, deschide ușa industriei vitivinicole americane care ar submina prestigiul vinului de Porto. De Porto. Acest atac ar fi asupra producătorilor portughezi, asupra consuma- consumatorilor și asupra regiunii Douro. Domnule comisar, uh, trebuie să se dea unele lămuriri, bineînțeles, uh, dar mai mult trebuie să facem cale întoarsă. Mulțumesc următorul vorbitor, două minute, domnul Danta. Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, aș vrea să completez și eu uh, intervenția doamnei Astrid Luling de adineauri, comparând trei definiții. La nivel comunitar, termenul chateau face obiectul unei protecții în baza mențiunilor tradiționale în aplicarea articolului 118 din regulamentul 1124 din 2007, articolul 57 din regulamentul 607 uh, din 2009, dă o definiție comunitară comunitară și uh, vorbește despre armonizare sau despre aplicare armonizată în ceea ce privește anumite exploatații uh, vinii viticole. În 2007 și 2009, înainte de procedura de codecizie, Comisia a considerat fără îndoială că acest, această practică are sens. În același timp, uh, Statele Unite, în baza articolului 27 din Codul Federal, a introdus termenul shut Plateau. Era vorba despre un grup de producători uh, care uh, produceau um, un anumit soi de, de vin și spuneau că Chateau face parte integrantă din uh, numele numele mărcii. Deci era vorba despre o marcă comercială. Această definiție încearcă să imite definiția comunitară și este, din păcate, eronată și nu corespunde realității. Nu corespunde nici măcar uh, definiției uh, Asociației Americane, care Domnul președinte îl întrerupe, vă rog mai lent. Este vorba despre o definiție de uh, cu totul altă natură uh, care este inclusă în rezoluția din uh, martie 89. Comisia uh, nu include acești termeni care se regăsesc în definiția uh, furnizată de Asociația Wine America. De aceea, solicitarea americană nu este acceptabilă. Dacă dreptul comunitar deschide posibilitatea Mulțumesc foarte mult, am spus de două ori și acum voi fi foarte strict, chiar dacă vă trebui să tai microfonul. Următorul vorbitor, domnul Andrieu, două minute, vă rog. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, mi se pare indispensabil astăzi, domnule comisar, ca și Comisia să se asigure sigură de conformitatea acestei cereri în conformitate cu regulile europene pentru protecția indicațiilor geografice și denumirilor de origine controlată și a denumirilor tradiționale aplicabile țărilor terțe. Într-adevăr, folosirea acestor mențiuni este autorizată doar dacă aceste produse pot îndeplini aceleași condiții ca cele care sunt cerute din partea statelor membre. Dacă nu este cazul, atunci această autorizație este ilicită și creează o concurență deloială între vinurile americane și vinurile europene, care sunt tradiționale cu folosirea denumirilor Clo și Chateau pentru că vinurile americane față de vinurile europene nu sunt elaborate exclusiv din struguri care provin dintr-o exploatație uh, în care se face vinificația pe exact tot pe același teren. Aceasta ar duce la o inducere în eroare a consumatorilor cu privire la produsele de marcă fără legătură la o, cu exploatație agricolă. Fiind dat că această autorizație ar însemna în același timp și o deturnare a notorietății care a urmat secolelor de lucru a strămoșilor acelor persoane care se ocupă de aceste domenii, considerăm ca mențiunile tradiționale să fie protejate în fața concurenței din alte regiuni din lume. Pentru că dacă nu se întâmplă așa, acesta ar fi un precedent periculos care ar duce probabil și la abuzul altor, folos- altor produse din Europa și altor denumiri E vorba aici de cultura europeană, de viticultura europeană și, domnule comisar, aș vrea să vă rog de aceea să ne asigurați sincer că această cerere americană este ne- inacceptabilă și că trebuie să îndeplinească condițiile de validitate pentru folosirea denumirii tradiționale și că este în conformitate și cu uh, dreptul comunitar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Andrieu, domnul da- Danta. Probabil că se bucură să afle că este 1-0 pentru Franța în meciul cu Germania. Acum, domnul Silvestris, vă rog, două minute. Signor comisario, contro l'importazione da paesi terzi. Domnule comisar, când avem importuri din țări terțe de produse contrafăcute, ne ridicăm uh, la arme întotdeauna aici. Am vorbit despre un caz în Italia de curând. Se poate, se poate face vinul din chimicale pe care le cumperi la pachet. Asta a fost o știre la televizor în Italia, într-un program foarte vizionat. Iar aceste produse ajung pe rafturile magazinelor avem sulfiții, alți aditivi, drojdie, agenți de fermentare, pe toate le poți cumpăra la pachet și dacă le cumperi, îți faci vinul acasă. Din chestia asta dezgustătoare. Și uneori pe etichetă eh, găsim eh, denumiri faimoase, Montepulciano, Chianti, Sangiovese. Și se mai adaugă și zahăr cum am spus, uh, s-au, s-au arătat toate aceste lucruri la televizor în această emisiune. Domnule comisar, acest acord privind uh, folosirea denumirii de origine de către produsele producătorii americani uh, va aduce cu sine unele limitări? Chianti, Marsala... Nu se poate așa ceva. Con- concurența va avea de suferit și vom ne vom confrunta cu produse contrafăcute. Aceste pachetele despre care vă spuneam mai devreme sunt făcute uh, în, și vinuri contrafăcute vin din uh, America. Dacă ăsta e vin, atunci o să moș Crăciun. Mulțumesc. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare, doamna Herans Garcia, două minute. Mulțumesc foarte mult. Alcanzado în 2006. Mulțumesc, domnule președinte. Acordul pe care l-am închis, l-am încheiat cu Statele Unite nu a dat roade până acum. Statele Unite n-au făcut niciun efort pentru a face față cererilor din partea Uniunii Europene. Este valabil și pentru vinurile spaniole. Și pentru noi este o problemă foarte mare și noi încercăm acum pe cale diplomatică să ajungem la un acord pentru ca Statele Unite să nu mai folosească denumirile tradiționale de acum încolo. Ar fi foarte de dorit ca să avem un, un registru comercial al denumirilor protejate și să, se trebuia, să trebuiască să obții întotdeauna o aprobare dacă vrei să folosești aceste denumiri. Nu e valabil numai pentru Chateau și Clo, este valabil pentru alte denumiri. Cum vrea Comisia, deci, să se asigure că producătorii americani respectă toate cerințele europene atunci când vor să uh, folosească aceste denumiri și în același timp cum uh, poate să acționeze Europa când uh, Statele Unite, de exemplu, nu vor să respecte aceste cerințe. Comisia poate vrea să se plieze mai degrabă la cerințele producătorilor din America pentru a ajunge la același numitor comun, dar atunci, într-adevăr, aceasta n-ar mai duce decât la un precedent grav în cazul denumirilor controlate și tradiționale. Cred că Comisia nu face niciun serviciu producătorilor europeni dacă nu respectă standardele. A existat uh, o normă foarte clară pentru folosirea denumirilor protejate și cred că trebuie să găsim o soluție de amploare care să poate să-i protejeze pe toți numai așa putem acționa în acest caz. Până acum nu am acționat bine. Pentru noi e vorba de calitate și e vorba și de producătorii pe care trebuie să îi protejăm. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum are cuvântul domnul Dorfman. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, Uniunea Europeană are interes uh, ca comerțul cu vinul în lume să funcționeze. Acesta este valabil mai ales și pentru vin în general. 300 de milioane de hectolitri de vin sunt exportați din Europa și noi importăm doar 13 milioane de hectolitri. Însă, pentru a avea comerț, trebuie să avem și reguli și avem și nevoie de fairness, de corectitudine pentru cei care participă la acest comerț, dar și pentru consumatori. Consumatorii au dreptul să știe ce se găsește într-un produs și au dreptul de asemenea să știe că un produs, uh, un denumire ca, de exemplu, Chateau, este protejată nu putem să facem în niciun fel compromisuri către Statele Unite, de exemplu, decât dacă și Statele Unite își fac datoria pentru domeniul acesta, mai ales în ceea ce privește denumirile, denumiri care au fost menționate în acest hemiciclu astăzi, Prosecco, Champagne, Chianti și alte vinuri care se vând în America. Dacă atunci se vând sub acest nume, ar trebui să fie exact același uh, produs înăuntru și nu altceva. Noi exportăm în Statele Unite în fiecare an 5,2 hectolitri, milioane de hectolitri de vin și importăm din America pe an aproape jumătate din această cantitate. Avem deci interes ca și comerțul cu Statele Unite să funcționeze mai departe, dar în condiții corecte și mai ales în condiții de trasabilitate totală. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, iar acum Doamna Patrau Neveș, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Orice autorizare de menționare a termenilor uh, tradiționali pentru vinurile de Douru și Portu reprezintă o atingere adusă drepturilor producătorilor și consumator- consumatorilor, iar noi trebuie să reacționăm ferm. Este un atac la adresa consumatorilor fiindcă uh, în mod subtil, dar voit, uh, suntem înșelați ceea ce privește ce cumpărăm. Fiindcă se aduce atingere Um, aceste, acestor mărci care au fost create în timp pentru a garanta competitivitatea și numai posibilitatea de a utiliza uh, denumirea tradițională pentru alte produse compromite politica europeană de apărare a drepturilor consumatorilor și de investiții în calitate, de valorificare a denumirilor de origine, de promovare a produselor europene. Mai mult, o autorizare temporară uh, dinainte de 2006 nu a preîntâmpinat uh, abuzurile se spera că această autorizare uh, temporară pentru produsele americane ar uh, fi, s-ar fi extins la alte produse care erau în afara acordurilor. Strategia a fost greșită, fiindcă nu numai că nu a dat roade, odată uh, ce continuă aceste abuzuri, dar a creat un, pre- un precedent care nu poate să fie extins așa cum se dorea. Problema nu o reprezintă numai SUA, ci și uh, se, se, se extinde amenințarea în America în general și la alte țări terțe care își doresc astfel de denumiri, cum ar fi China, de pildă, care ar prefera să importe din SUA și astfel să uh, aibă de suferit piața europeană. Acest dosar trebuie să fie închis odată pentru totdeauna și să se ia măsuri eficiente împotriva uzurpării mărcilor noastre și împotriva acestor importuri de falsuri până la urmă. Vă mulțumesc! Mulțumesc următoarea vorbitoare, doamna Köstinger, două minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate domnule comisar. Atunci când vorbim despre denumirile de vinuri, trebuie să înțelegem în primul rând care este problema de bază a acestei dezbateri. În timp ce Uniunea Europeană are încredere în denumirile sale și de originele, originele controlate pe care dorește să și le protejeze, americanii au cu totul altă strategie. În Statele Unite nu se pot proteja nici localități și nici denumiri sau uh, zone. Pentru noi, în Europa, acesta trebuie să fie un motiv suficient pentru a fi mult mai încrezători când uh, vorbim cu acest partener. În 2006, acordul cu Statele Unite și UE a intrat în vigoare, dar nu s-a găsit nici până acum uh, o soluție la problemele care persistă. Astfel, Statele Unite se obligaseră să uh, nu folosească denumiri care nu corespund uh, conținutului denumirilor protejate din Europa, dar din păcate acesta nu s-a respectat și din păcate acordul nu a soluționat problemele existente. Cred că Comisia ar trebui să se gândească la o nouă aprobare pentru vinurile americane și să se gândească la negocierile care vor urma pentru un acord foarte cuprinzător între Statele Unite și UE. Um, Parlamentul și-a exprimat poziția foarte clară într-un raport deja întocmit. De altfel, există și un model până acum. Recunoașterea reciprocă a alimentelor bio poate să fie un model pentru acest domeniu. Și cred că ar fi bine dacă și Comisia, de exemplu, ar fi mai concretă în ceea ce privește acest domeniu. Vreau să știu, de exemplu, cum dorește Comisia să se asigure că reglementările pentru protecția consumatorilor, dar și pentru protecția producătorilor, pe de altă parte, să poată fi garantate și pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, iar acum are cuvântul două minute doamna Crista Clas. Vă rog, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, Vinul este un produs foarte important, este un produs de cultură și prin uh, reglementarea pieței vinului încercăm să facem față provocărilor globale. Piața comună vin are provocări mari cu care se confruntă și merge și foarte în detaliu. Așa se întâmplă și pentru denumirile tradiționale. Aceste denumiri uh, sunt uh, folosite pentru calitate și regionalitate și sunt măsuri care creează încredere și care afirmă un lucru foarte clar față de consumator – Ceea ce pentru francezi și luxemburghezi este Chateau și clo, asta este pentru Germania, de exemplu, Podgoria. Toate aceste cuvinte, Chateau, clo și Podgorie, sunt o garanție de calitate. Înseamnă că aceste vinuri vin 100% numai dintr-o singură producție, dintr-o unitate de producție și n-au părăsit acea unitate până la punerea dopului. Aceasta înseamnă, de exemplu, că un chateau este o tradiție este o tradiție care se vede în calitatea acelui produs. Această legătură se face automat în mințile consumatorilor, iar uh, domeniul podgorie, această denumire, nu este momentul de față discutată, pentru că poate limba germană nu este una foarte orientată spre vin. Dar, de exemplu, în Germania nu s-a putut folosi cuvântul șampanie oricând s-a vrut. A trebuit să se folosească alt nume. Fiecare dorește să profite de renumele unui anumit produs. Însă, re, toate aceste denumiri în domeniul vinului, de exemplu, nu pot fi folosite în orice limbă decât în condițiile impuse. De ce vinurile de peste oceane să, și deci din țări care nu folosesc limba franceză să vină cu nume franceze pe piață? Comisia trebuie să creeze aici claritate și să garanteze adevărul. Regulamentele pe care le impunem nu trebuie să fie apoi uh, distruse de către țări terțe și nu trebuie să strice nici tradiția care există, pentru că nu se negociază, domnule președinte, tradiția vinului. Mulțumesc foarte mult, doamnă Clas. Trecem acum la procedura Catch the Eye și îi dau cuvântul doamnei Sanchez Schmidt. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. În 2012 ne îngrijoram cu privire la propunerea Comisiei Europene de a autoriza vânzarea pe teritoriul Uniunii Europene a unor sticle de vin american cu mențiunea Chateau și Clos, mențiuni utilizate în mod tradițional în regiunile viticole din Franța care au ca scop garantarea unor produse artizanale de calitate. Există numeroase constrângeri pentru a obține această mențiune pentru vinuri cu denumire de origine controlată. În Statele Unite, aceasta poate caracteriza doar o marcă comercială și un demers industrial, fără nicio garanție a originii. Deși noi ne-am zbătut uh, pentru a menține drepturile pentru plantațiile uh, viticole, americanii ar um, face concurență neloială și ar uh, distorsiona concurența. Sper că Comisia va reveni la rațiune și va apăra pe viticultorii noștri cu orice preț. Mulțumesc, doamnă Sanchez Schmidt, iar în finalul dezbaterii are cuvântul din nou domnul Șemeta, vă rog. Mr. President, honorable members, Uh, mulțumesc. Aș dori să le mulțumesc uh, tuturor pentru contribuțiile la această dezbatere. Am luat notă cu atenție de preocupările dumneavoastră pe care le voi uh, supune atenției colegului meu, comisarul Cioloș, care este responsabil de acest dosar. Și uh, dau curs astfel solicitării doamnei Luling. Am să reiterez ceea ce spuneam în um, discursul meu introductiv, și anume că Comisia este perfect conștientă de sensibilitatea acestui dosar și de consecințele politice, atât uh, la nivel internațional, cât și la nivel intern. În ceea ce privește uh, solicitările Statelor Unite, acordurile în domeniul vinului între SUA și UE au fost respectate de ambele părți. Cererile Statelor Unite au fost depuse în conformitate cu legislația Uniunii Europene. Bineînțeles că Uniunea Europeană promovează indicațiile geografice europene. Totuși, termenii uh, tradiționali nu sunt drepturi de proprietate intelectuală, ci sunt doar niște termeni uh, pentru etichetare. Acestea fiind spuse, Comisia examinează în continuare obligațiile respective. Așadar, nu s-a luat nicio decizie. Continuăm să examinăm aceste solicitări. Și, bineînțeles, vom ține cont de interesul Uniunii Europene și al producătorilor și consumatorilor europeni atunci când vom lua decizia. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Din moment ce am vorbit așa de mult despre vin, sper că puteți să vă bucurați de un pahar de vin astă seară. S-a încheiat dezbaterea, următoarea ședință are loc mâine, la 7, 7 februarie. Ordinea de zi este disponibilă pe site-ul Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult tuturor participanților, mulțumesc colegilor, mulțumesc interpreților și noi vă mulțumim, vă, urez o, vă urăm o seară plăcută și se încheie ședința de astăzi.